o lectură raportul Lightfried privind dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul comunității. Am două solicitări de explicații de vot. Are cuvântul mai întâi doamna Giufrida, Hello. care sper că e prezentă. Madame Giufrida, vous avez... vă rog, aveți cuvântul un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru această recomandare pentru că pentru a Uh, proteja pe toată lumea, uh, este important ca vehiculele grele, autobuzele care circulă pe drumurile noastre, trebuie să respecte uh, anumite limite de greutate, de înălțime și de lărgime. Este important să se promite producătorilor să introducă um, autovehicule noi care să permită o mai bună vizibilitate șoferului și care să aibă tehnologii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Transporturile uh, reprezintă un serviciu important uh, pentru libera circulație a mărfurilor, care este un simbol a Europei Unite. Deci haideți să apărăm acest sector, haideți să le ameliorăm condițiile de lucru care sunt dificile și haideți să le permitem să se sporească securitatea lor, dar și a noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! doamnă, în ciuda condițiilor dificile și rog colegilor care părăsesc hemiciclul să iasă în liniște. Vă rog, spune doamna președinte în engleză, liniște. Dau cuvântul domnului Kelly. Nu, domnul Kelly nu e prezent. Ba da, este, vă rog, dar nu sunteți în locul dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am fost încântat să votez în favoarea acestui raport și, într-adevăr, uh, uh, și uh, grupul meu a susținut această propunere, este o propunere foarte importantă și am avut o discuție foarte interesantă pe marginea acestui raport. Este de importanță deosebită să dispunem de șosele sigure pentru toți utilizatorii, iar acest lucru este menționat și solicitat în acest raport. De asemenea, trebuie să vedem cum putem reduce riscurile și, pe de altă parte, să și reducem volumul traficului pe șoselele noastre și a impactului acestui trafic asupra mediului înconjurător. Aceste lucruri trebuie să le avem în vedere. Iar în ce privește vehiculele grele, camioanele eh, care circulă eh, pe șoselele noastre, trebuie să avem o bună bază pentru organizarea traficului. Mulțumesc pentru toate acestea. Mulțumesc foarte mult. Trecem la explicații explicațiile de vot pe marginea raportului domnului Lamassoure privind fondul european. Doamna Giufrida, pentru un minut. In questo momento în uh, aceste momente de criză economică gravă, din care pare din ce în ce mai greu să ieșim, o prioritate majoră este să creăm locuri de muncă în Uniunea Europeană. Investițiile pe termen lung ar putea permite atingerea acestui obiectiv, finanțând activități atât materiale cum ar fi infrastructurile, dar și imateriale cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, sectoare fundamentale pentru creșterea economică și um, aceste investiții pe termen lung reprezintă un instrument cheie pentru o creștere inteligentă, pentru a evita crizele pe viitor. Și doresc să subliniez și faptul că Fondul European de Investiții pe termen lung poate reprezenta un flux fundamental de mijloace pentru toți cei care au nevoie de perspective pe termen lung, pentru comune, pentru întreprinderile mici și mijlocii, dacă dorim ca acest sistem să funcționeze, însă nu trebuie să uităm aspectul fiscal. Uniunea ar trebui să arate tuturor statelor membre o cale um, de reducere a impozitelor pentru cei care doresc să investească pe termen lung. Mulțumesc, care cuvântul doamna Maletici. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă Reformele structurale și consolidarea bugetară sunt esențiale pentru Europa, la fel ca și investițiile și printre acestea, în special investițiile private, care vor permite consolidarea competitivității Uniunii Europene prin inovare. Comisia alături de statele membre încearcă în diverse modalități să susțină investițiile, să le stimuleze, să crească nivelul acestor investiții în proiecte, în programele Uniunii Europene, inclusiv fonduri structurale, cât și noul fond de investiții pe termen lung, pe care tocmai l-am susținut, iată un larg spectru de instrumente necesare pentru creșterea economică și pentru viitorul Uniunii Europene. Grație fondurilor de investiții pe termen lung vom putea canaliza noi investiții private, dar și mijloace care provin de la um, cei care economisesc, soluțiile să le dirijăm către educație, transport, energie și așa mai departe. IMM-urile, la rândul lor, vor putea beneficia de finanțare suplimentare. Mulțumesc, care do- cuvântul domnul Marias pentru un minut. Καταψήφισα την έκθεση. Mulțumesc. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că uh, menține structuri și proceduri care au dus la situația actuală a economiei. Chiar uh, dacă 1,6 eh, miliarde de euro au eh, fost de fapt virate băncilor, vedem ce s-a întâmplat eh, în Uniunea Europeană, pentru că băncile nu au acordat totuși credite pentru ca IMM-urile să poată să beneficieze de ele și să îmbunătățească situația economică. Miliarde de euro au fost virate spre state care în continuare nu au făcut decât să își sporească datoriile și, în special în Grecia, șomajul a crescut. Ca atare, trebuie să creăm garanții ca atât băncile de investiții ca și celelalte bănci să își revadă politicile. Mulțumesc, domnul Kelly, pentru un minut. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Mm, m-am bucurat să pot vota în favoarea acestui raport. Uh, dezbaterea pe acest uh, temă a fost foarte interesantă în această dimineață și raportul colegului Ramasur este unul excelent. Pentru a ieși din această criză economică cu dreptul, trebuie să investim, mai ales acolo unde investițiile sunt cele mai necesare să investim în infrastructuri de bază pentru transporturile în comun, dar și în domeniul energiei. Cum s-a spus dimineață, sistemul bancar funcționează din nou. 70% din cei care cer acum credite le primesc. Și dacă continuăm să investim, vom ieși cu dreptul din recesiune și Europa va crește din nou. Mulțumesc! Spune doamna președintele cuvântul domnul Polceac. Popșat comisii uspeh pocude. Mulțumesc, aș dori să urez succes Comisiei Europene cu aceste noi fonduri de investiții pe termen lung, pentru că sunt foarte importante, mai ales pentru că Europa are nevoie de uh, inovații, de creștere competitivă, dar trebuie și să își pună în aplicare politica de coeziune. Merită spus că economia, prin natură, este ciclică și ca atare, după creștere, urmează o recesiune, o consecință logică. Și cred că trebuie să pregătim Uniunea Europeană pentru turbulențele viitoare, analizând temeinic turbulențele din trecut. Asta înseamnă o susținere pe termen lung a acestei inițiative de finanțare. Pentru că vom putea uh, vedea uh, rezultatele acestei analize a trecutului abia uh, peste an și anul viitor. Președinta, trecem la explicațiile de vot, la raportul domnului Tarabella. Doamna Șuitova, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Nu am votat în favoarea rezoluției finale pentru raportul domnului Tarabela pentru egalitatea dintre femei și bărbați și vă voi explica de ce. Cred că am ratat ocazia să transmitem un mesaj foarte clar din partea Parlamentului European despre modul în care vedem o posibilă promovare a femeii în uh, organele de conducere în consiliile de administrație. Sigur, uh, există uh, anumite neprevederi și recomandări în legătură cu uh, susținerea eventual a avorturilor ca un fel de parte a politicii de contracepție, dar asta pentru mine este inacceptabil, este o încălcare a dreptului la viață. În al doilea rând, Parlamentul încalcă regulile de subsidiaritate, pentru că acestea sunt reguli pentru statele membre. Mulțumesc foarte mult, domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană. Este uh, um, o temă foarte importantă și dacă dorim ca Parlamentul să fie văzut ca fiind un apărător a drepturilor omului, atunci dimensiunea de gen nu poate lipsi. Principala dezbatere s-a referit la articolul 45 și anume dreptul femeilor asupra sănătăților sexuale și uh, posibilitatea interuperii sarcinii. Am, uh, ECR-ul a, considera, a, depus un amendament care în care se spunea că este o chestiune legată de subsidiaritate și deci statele membre trebuie să hotărească. Um, amendamentul nu a fost votat, dar eu consider că dreptul femeilor la propria sănătate reproductivă și sexuală este foarte important, la fel de importantă ca și subiectul contraceptivelor. este o chestiune care trebuie abordată la nivel național. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Giufrida. Grație. Mulțumesc. Am votat, bineînțeles, pentru raportul colegului Tarabella, pentru acest raport uh, foarte bogat, bogat pentru că abordează multe subiecte, barierele care trebuie îndepărtate pentru a ajunge la o adevărată egalitate între femei și bărbați. Nu este o chestiune, o dezbatere ideologică, e vorba de aspecte din viața reală, diferența de salarizare, uh, salariile pentru copii mici. Lipsește un sistem de asistență pentru categoriile de care se ocupă femeile, ca uh, mame, soții, surori, fiice, lipsesc uh, servicii pentru copii, pentru bătuni, pentru persoanele care au nevoie de atenție specială. Dacă dorim să facem ceva pentru femei, nu trebuie să uităm să investim în serviciile sociale, servicii eficiente din partea statului, deci pentru toată lumea și nu doar uh, asigurate de femei. Trebuie să ne gândim la flexibilitate și creștere pentru că aici e vorba de oameni și de drepturile lor, mai ales drepturile femeilor, care astfel vor putea să aibă o viață profesională fără a renunța la altceva. Și societatea trebuie să fie făcută și pentru femei. Uh, doamna Mlinar nu este, are cuvântul domnul Luche, un minut. Mulțumesc. Am votat împotriva acestui raport pentru că sunt de părere că este de-a dreptul perfid să garantez dreptul la avort pentru toate femeile ca fiind un drept al omului. Dreptul fundamental este dreptul la viață uh, și uh, cred că și uh, femeile trebuie să respecte acest drept. Sigur, există situații dificile în care femeile trebuie să decidă conform propriei convingeri, dar un drept pe care să-l acorzi din start la a recurge duce la avort, mi se pare că nu este corect. Eu cred că se încalcă, de fapt, un drept al omului de aceea am votat împotrivă. Are cuvântul doamna Morvai pentru un minut. Hazámban, Magyarországon. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În țara mea, în Ungaria, există foarte multe femei depresive care sunt ruinate fizic și psihic. Mă întâlnesc adesea cu ele. Este insuportabil câte poveri au depurtat. Ele eh, se ocupă de educația copiilor, îngrijesc eh, persoanele eh, vârstnice din familie se ocupă de gospodărie, dar trebuie să uh, aibă și un loc de muncă, să demonstreze că ele sunt femei, dar că uh, pot face față la orice muncă. Și asta uh, se întâmplă adesea fiind plătite mult mai prost decât bărbații. Am votat uh, cu acest document pentru că el poate să contribuie la îmbunătățirea acestei situații dificile a femeilor, dar per total totuși nu pot fi de acord cu această rezoluție. Pentru că îi se spune femeii că ai uh, dreptul la avort, dar nu ești ajutată în prevenție. Doamna Gentile are cuvântul un, pentru un minut. Signora Stimată doamnă președinte, am apreciat și deci am sprijinit baza culturală a raportului domnului Mark Tarabella, dar în Dezbaterea, abordarea a fost, sincer, foarte ideologică. Nivelul de civilizație se măsură în drepturi, dar uh, și prin afirmarea lor uh, în cazul persoanelor celor mai fragile și, deci, în cazul femeilor. Dezbaterea noastră nu poate să aibă doar uh, o bază ideologică, trebuie să, se, um, să facem eforturi, să ne declinăm politicile pentru promovarea drepturilor civile și ale oamenilor, uh, liberând viața femeilor. Haideți să le recunoaștem dreptul de a-și trăi sexualitatea fără prejudecăți, chiar și atunci uh, când se confruntă cu alegerea de a renunța la o sarcină și cer să aibă și dreptul de a nega o maternitate. Trebuie să li se permite să valorizeze extraordinarul capital uman și au dreptul și un loc de muncă um, în mod emancipat. Mulțumesc. Sederovski. Are cuvântul domnul Sederovski. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi. Nu am putut susține acest raport, deși se presupunea că e deschizător de cale. Însă acest aspect se împotrivește aspectelor ce țin de subsidiaritate. Cred că multe teme aici trebuie să rămână sub controlul statelor membre. Bună oară! Sănătatea reproductivă și sexuală a femeilor. Am spus-o în repetate rânduri și o spun din nou. Chiar uh, și Uniunea Europeană și legislația ei își are limitele ei. Haideți să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Morgano, acum pentru un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform valorilor mele, m-am abținut um, la votul privind raportul Trabela în legătură cu egalitatea în drepturi între femei și bărbați în UE în 2013, chiar dacă uh, conține multe elemente um, pozitive pe care le sprijin, uh, textul însă forțează, ne forțează una în legătură cu așa numită dreptul la avort și Astăzi a transformat votul într-un uh, vot privind tra tragedia care este posibilă uh, întrerupere voluntară a sarcinii. Dacă s-ar respecta um, principiul uh, subsidiarității prevăzut de tratat în aceste, deci, uh, aceste domenii și deci uh, posibilitatea statelor membre de a, se, de a decide în aceste domenii sexuale și reproductive. Um, și astfel nu am putut vota pentru toate aspectele pozitive din raport. Repet, de aceea m-am abținut la acest vot. Mulțumesc. La parole, Mulțumesc. Are cuvântul doamna Forența. Mulțumesc, președinte. Eu cred că votul de azi uh, a fost uh, unul foarte important. Eu, bineînțeles, am votat uh, pentru raportul Tarabella, care parțial răscumpără rezultatul din Parlament privind raportul Estrela. Astăzi, cred că trebuie să punem în centrul dezbaterii noastre și în centrul în proiectului european dreptul la libertate și autodeterminare a femeilor. Și textul colegului Tarabella cred că permite uh, să arate, așa cum știe generația mea, că austeritatea este un atac violent la adresa posibilității noastre de autodeterminare. Noi uh, dorim un sistem uh, de servicii sociale, de drepturi care să ne permite uh, autodeterminarea. E vorba aici de precarizarea activității profesionale a femeilor. E nevoie de o politică europeană împotriva violenței de gen, inclusiv în mass media. Uh, doamna președinte o întrerupe pe vorbitoare, dar vorbitoarea continuă. Monsieur Șogor. Are cuvântul domnul Șogor. Un minut. Merci Mulțumesc. Duminica trecută am sărbătorit Ziua Internațională a Femei, dar nu este suficient o asemenea zi dacă dorim să impunem și egalitatea femeii. Să ne gândim că fetele tinere și femeile sunt victimele traficului de ființe umane adesea. Deci eu salut prevederile um, acestui raport vis-a-vis -vis de eradicarea sărăciei în rândul femeilor și uh, împiedicarea uh, um, fenomenului de traficare a femeilor. Un alt subiect care este de asemenea foarte important este legat de eh, capacitarea economică a femeilor eh, pentru a putea să se ocupe eh, de educația copiilor având sprijin în acest sens și de un loc de muncă. Și trebuie să existe și sisteme eficiente pentru că ele încă nu funcționează pretutine inclusiv în țara mea. Domnul Ciambaschi are cuvântul. Mulțumesc. Nu am susținut acest raport, deoarece tare mă tem că factorii externi vor interveni în viața familială, prejudiciind oamenii. Grupul meu politic consideră că relațiile familiale trebuie să fie convenționale, tradiționale și nu trebuie să se schimbe. În țara mea, în Bulgaria, familia este alcătuită dintr-o femeie și un bărbat și sunt împotriva oricărei intervenții, fie ea comisie, uh, oricine, pentru a se amesteca în relațiile familiale. Fiecare individ are dreptul să ia decizii privind propria sa familie, problemele familiei, relațiile între bărbați și femei trebuie să urmeze tradițiile noastre de secole și secole. Are cuvântul domnul Kelly. Doamnă președinte, eu sunt pentru egalitatea între femei și bărbați și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Însă, în același timp, e mare păcat că au existat recomandări în această rezoluție, așa cum au arătat și alții, care au de-a face cu avortul și uh, liberalizarea acestuia în întreaga Europa. Eu sunt împotriva a acestui concept și deci a întregii rezoluții. E un lucru care trebuie decis de statele membre. Și e adevărat, femeile sunt cele vizate de avort, nu bărbații, dar atunci când am discutat această temă, și aș vrea să o discutăm din nou, eu cred că trebuie să continuăm să ne concentrăm pe realele teme ale egalității între femei și bărbați. Va fi cu atât mai bine pentru toți. Doamna Petră, acum. Mulțumesc foarte mult! Sunt în favoarea ideii de egalitate, egalitate a șanselor pentru toți dar acest raport, sigur, are în titlul său ideea de egalitate, dar nu îl garantează prin conținut, pentru că uh, eu cred că uh, asemenea rapoarte uh, contravin de fapt valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, printre care se numără și subsidiaritatea. Noi uh, nu trebuie să uh, subminăm principiile pe care se bazează tratatul. Eu uh, cred că trebuie să recunoaștem problemele reale în ce privește discriminarea femeii în societățile noastre. Sigur că raportul dorește să promoveze egalitatea între bărbați și femeie, dar pe de altă parte uh, sunt decepționată de faptul că în felul acesta uh, este promovat avortul. Eu cred că nu garantăm egalitatea pentru toți. Trecem acum la explicațiile de vot pe marginea raportului raportului domnului Messerschmidt privind concurența. Doamna Ciufreta, pentru un minut, prima intervenție. O votat. Am votat pentru, pentru că competitivitatea este una dintre soluțiile pentru ieșirea din criză. O politică eficientă a concurenței um, va aduce bunăstare cetățenilor în următorii ani. Uh, trebuie să facă pași importanți în piața unică digitală, în sectorul energiei, în sectorul, sectorul financiar, în industrie sau transporturi. Trebuie să se acorde multă atenție oportunității majore pe care ne oferă piața unică digitală, fără a uita subiectele legate de acestea care au un impact direct asupra vieții cetățenilor europeni. Politica concurenței nu trebuie să fie unicul principiu care să guverneze evoluția pieții. Sunt absolut de acord cu raportorul atunci când spune că e nevoie de o coordonare a inițiativelor. Dar, dincolo de concurență, o prioritate trebuie să fie și ocuparea și creșterea economică. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Borzan. ca jedno od najvažnijih generatora gospodarskog rasta u Europskoj Concurența e prezentată ca un generator de creștere în Europa, însă eu cred că acest lucru încă nu e reglementat. Peste 20% din consumatori se plâng că nu pot face cumpărături online dincolo de frontierele statului lor. Comerțul transfrontalier reprezintă doar 4% din comerțul electronic. Iar dacă îmi doresc să cumpăr pantofi din Estonia, serverul uh, îmi răspunde că această ofertă nu se adresează decât de germanilor sau francezilor. Dacă încerc să cumpăr bună un abonament electronic și că mă deplasez într-un stat membru, accesul îmi este blocat la uh, acest abonament pe care l-am plătit. Uh, pe de altă parte, comercianții sunt uh, copleșiți de solicitări la care nu pot răspunde. Deci există multă competiție neloială. Mai avem încă multe de făcut împotriva discriminării actorilor de pe piață. Domnul Marias acum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

creșterii în Uniunea Europeană, dar diferențele între um, legislațiile statelor membre duce la o fragmentare a pieței unice și pun în pericol chiar concurența, creând um, monopoluri. Aceste monopoluri uh, sunt în fiecare an uh, la originea unor pierderi de 320 de miliarde de euro, adică 4, 3% din PIB-ul Uniunii Europene. Uh, Uh, concurența trebuie uh, să fie în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, uh, prețul um, bunurilor și serviciilor vor putea să fie fixate pe piață, dar statele um, practică subvențiile și reducere de impozite, dar acestea nu trebuie să reprezinte un obstacol, ci o încurajare a concurenței pe piață. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Tomasici podrala sam ovo izvjee kolege am susținut raportul colegului Messerschmidt pentru că sunt de acord cu el. O promovare a concurenței este o precondiție pentru creștere, pentru creșterea ocupării, a investițiilor și, în general, creșterea economică în Europa. Doresc să subliniez că, din punctul meu de vedere, Faptul că anumite piețe ale statelor membre au fost liberalizate doar pe hârtie este cât se poate de defavorabil. Astfel, întreprinderi publice, foste monopoluri, ocupă locuri predominante pe piață, practică dumpingul și distrug concurența. În ce privește actorii privați, un astfel mod de operare ne duce la o situație absurdă. Contribuabilii profită în aparență de un serviciu mai ieftin, dar prin contribuții sociale obligatorii, ei trebuie să acopere pierderile acestor întreprinderi de stat. Iată de ce dorim să profităm de piața unică și atunci trebuie să asigurăm niște reguli identice pentru toți. Și în încheiere, domnul Șani, un minut. Mulțumesc foarte mult. Doamne președinte, în calitate de membru al grupului social-democrat și raportor din umbră, am votat pentru acest raport. Mă bucură foarte mult că în baza acestui raport am făcut un pas important pentru protejarea locurilor de muncă, pentru uh, protejarea serviciilor publice. Nici eu, nici uh, grupul meu social nu putem sprijini ideea uh, Uh, susținută de grupul ALDE uh, referitoare la privatizarea în sectorul uh, transporturilor. Punctul 85 din raport, din punctul meu de vedere, nu are susținere. Dar noi am sprijinit raportul în ciuda acestei prevederi. Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot pentru raportul următor privind Banca Centrală Europeană pentru 2013. Dau cuvântul doamnei Lopez Pena. Președinte, he votat în contra del inform... Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotriva raportului uh, privind uh, Banca Centrală Europeană pentru că nu cred că activitatea sa merită legitimizarea democratică prin votul uh, Parlamentului European. Banca trebuie să ajute statele membre să-și relanseze economia, um, ajutându-le uh, pe uh, piețele financiare, um, dar în loc să facă acest lucru, domnul Draghi închide robinetul creditelor statelor uh, unde se luptă pentru drepturile sociale ale majorității masei uh, care muncește. Uh, domnul Draghi cere reforme foarte dure um, și brutale prin votul de azi, partidele majoritare arată că încă o dată doresc să avantajeze lumea financiară și nu popoarele Europei. Domnul Luche ne-a părăsit, așa că are cuvântul doamna Giuffrida, un minut. Acest raport um, promovează um, acțiunile Băncii Centrale Europene din ultimii ani. Apreciem uh, măsurile de politică monetară neconvenționale pe care le-a folosit. Dincolo de stabilitatea prețurilor, prețurilor, printre prioritățile Băncii Centrale Europene trebuie să afle și obiective ca creșterea economică și ocuparea. Bineînțeles, um, trebuie să se adauge măsurilor de politică economică reforme structurale pentru investiții după părerea mea, este un semnal pozitiv și publicarea uh, proceselor verbale ale reuniunilor uh, Consiliului um, uh, guvernatorilor atunci când uh, este um, privită această instituție cu oarecare neîncredere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pacazurtundua nu este, are cuvântul domnul Marias. Am votat împotriva raportului anual al BCE pentru 2013, deoarece acest raport sublinează faptul că BCE a devenit un fel de stat în stat. Și acest lucru e evident în cazul Greciei, pentru că domnul Draghi, violând tratatele, exercită o politică de presiune asupra poporului grec. În același timp doresc să mulțumesc colegilor care au fost împotriva amendamentului meu printr-un amendament care um, Parlamentul European solicita stoparea conflictului de interese în cadrul funcționării BCE. Se consideră că Banca Centrală Europeană nu poate fi membră a Troicăi și în același timp să-și exercite sarcină ca autoritate monetară independentă. E important acum să scoatem Troica din țările noastre, conform votului poporului grec din ianuarie. Asfixia domnului Draghi în Grecia nu va avea șanse de reușită. Lupta continuă. Domnul Kelly acum. Uh, Mulțumesc. Doamne președinte, am votat pentru toate aceste propuneri alături de grupul meu în legătură cu acest raport și a trebuit să fac acest lucru pentru că uh, am fost aici în uh, seara în care uh, Draghi și-a prezentat propunerea. Și votul nostru nu face decât să susțină tot ceea ce s-a discutat în cadrul acelei dezbateri, deci trebuie să apreciez această muncă. Sigur, salut tot ceea ce se spune în raport, dar doresc să spun că uh, acum uh, uh avem și uh, un cal de uh, curse care concurează astăzi și am uh, pariat pe acest cal de curse și sper să câștige și la fel sper și ca și domnul Draghi să aibă succes. Mulțumesc foarte mult. Iar ultima intervenție. Uh, Mulțumesc, domnul președinte. aș dori, aș dori colegului, colegului meu ca investiția lui uh, să aibă șanse, ca lui să câștige. Dar noi vorbim despre anul 2013 și doresc să Profit de această ocazie pentru a susține pașii pe care BCE îi ia. Pentru că s-a lăsat într-o călătorie periculoasă în a elimina riscurile imense asociate cu um, deflația din Europa și care ar putea să ne antreneze într-o nouă spirală care pentru uh, Uniunea Europeană și politica sa monetară ar reprezenta o problemă uriașă. Ca atare, vorbim de foarte mulți bani, dar eu cred că riscurile de deflație cu care ne confruntăm justifică pe deplin pașii asumați de BCE, iar BCE merită ca noi să o susținem. Mulțumesc, spune președinte. Încheiem lista oratorilor conform articolului 3, alinea 3, regulamentului Comisie Jurii, care se vede 9